Good morning to everybody. Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor. Bun venit la această a patra sesiune de informare pentru membrii Parlamentului European la sfârșit de mandat. Interpreții sunt disponibili până la ora 9.30 datorită că începe lucră, încep lucrările la plenară Deci avem acest timp disponibil. Vom uh, asista la o scurtă prezentare în legătură cu subiectele principale, în legătură cu drepturile membrilor care vor părăsi Parlamentul și după aceea sper că ne va mai rămâne timp pentru întrebări și răspunsuri. Dați-mi voie să vă prezint vorbitorii de astăzi, domnul Sune Hansen, șef de unitate la Unitatea pentru Salarii și Drepturi ale Membrilor, Maria Angeles Martinez Valls, șef de unitate al portalului eurodeputaților, Emilia Romano, uh, susținere IT pentru eurodeputați, Elisabeta Fong, secretar general a Asociației Foștilor Membri și eu, Lorenzo Manelli, de la Direcția Generală pentru uh, Drepturile Financiare și Sociale uh, la Direcția Generală Finanțe. Conduc uh, grupul de lucru pentru alegerile 2019. Vă vom prezenta drepturile membrilor la sfârșitul mandatului, după aceea drepturile uh, asistenților și după aceea logistice. Domnul Sune Hansen are cuvântul acum. Vă mulțumesc. Uh, vă mulțumesc. Sunt Sune Hansen, uh, responsabil pentru uh, drepturi și salarii, alocații, precum și drepturi de rambursare medicală. Înainte de a intra în fond, cu toții ați primit o simulare individuală a drepturilor dumneavoastră în ianuarie. Dacă nu ați primit-o sau dacă ați pierdut-o între timp, puteți să o găsiți în aplicația Portal Electronic. Drepturile pe care vi le voi prezenta sunt drepturi care trebuie să fie solicitate activ, însă vă reamintim de aceste drepturi dacă nu le solicitați doar o dată. Deci, mesajul meu important astăzi este să ne uh, informați dacă vă, vi se schimbă adresa de e-mail, adresa fizică, numărul de telefon sau dacă vă schimbați detaliile bancare, pentru că dacă nu avem detaliile dumneavoastră bancare, nu vă putem transfera uh, sumele. Când părăsiți Parlamentul, aveți, primiți salariul pentru Uh, luna de plină uh, pentru luna iulie, luna în care părăsiți Parlamentul. Dacă ați fost eurodeputat cel puțin un an și nu ați optat în 2009 să continuați sub sistemul național, aveți dreptul la o alocație uh, tranzitorie pentru minim 6 luni și maximum 24 luni în funcție de durata mandatului o lună pe an de mandat uh, activ, cu minim de 6 luni și maxim de 24 de luni. Acest, uh, această alocație este egală cu salariul dumneavoastră și folosim același uh, cont bancar pe care l-am folosit pentru salariul dumneavoastră în trecut. După aceea primiți o pensie după vârsta de 63, pensie pe viață, Suma depinde de durata mandatului. 3,5% din salariul actual pentru pe fiecare an de mandat. După cum am mai spus, ambele aceste plăți trebuie să fie solicitate în mod activ. Este foarte important. Există termene, trebuie să le solicitați în termen de trei luni după părăsirea Parlamentului în cazul alocației tranzitorii și pentru pensie în termen de șase luni după uh, împlinirea uh, vârstei necesare. Dacă aveți dreptul, vă uh, solicităm să le solicitați pe amândouă, cu toate că sunt incompatibile. Dacă aveți peste 63 de ani când părăsiți Parlamentul, aveți dreptul trebuie să alegeți care dintre cele două vreți să începeți să le primiți. Nu înseamnă că pensia vi se anulează dacă optați pentru alocația tranzitorie. Plătim pensia doar după ce vi se termină dreptul la această alocație tranzitorie. Puteți să optați să primiți uh, direct pensia, poate depinde de situația dumneavoastră personală, uh, de fiscală, este alegerea dumneavoastră. Vă reamintim că aceste drepturi uh, nu sunt acordate automat, vă reamintim o singură dată prin scrisoare și dacă nu o faceți, presupunem că nu doriți aceste drepturi și drepturile sunt pierdute. Pe, cu pensia puteți întotdeauna să o solicitați, însă ea va intra în vigoare doar de la data solicitării încolo. Pentru alocația de tranziție, este important. Dacă aveți un alt post public, dacă deveniți primar al satului dumneavoastră sau deveniți ministru într-un guvern, dacă intrați în serviciu național, atunci trebuie salariul dumneavoastră pe care îl primiți va fi scăzut din alocația de tranziție. Și vă rugăm să ne anunțați și să ne comunicați în detaliu aceste circumstanțe pentru uh, a vedea dacă este un salariu care, poate fi, care trebuie să fie dedus sau dacă este vorba de un salariu care este compatibil cu alocația de tranziție. După aceea urmează ceva mai complicat, însă vă indică ce se întâmplă din momentul părăsirii Parlamentului. Trei informații foarte importante. În primul rând, acoperirea cheltuielilor medicale. Ca eurodeputați aveți eh, dreptul la rambursarea cheltuielilor medicale. Acest drept continuă atâta timp cât eh, primiți eh, bani din partea noastră. În timpul alocației de tranziție și în timpul pensiei aveți aceeași acoperire și dumneavoastră și membrii familiei dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că pentru unii dintre dumneavoastră veți, care veți primi uh, alocația de tranziție, dar nu aveți uh, încă 63 de ani, uh, ieșiți din sistem, după aceea intrați din nou în sistem în momentul în care împliniți vârsta de 63 de ani. Regula este uh, că este un drept derivat, aveți dreptul la o rambursare atâta timp cât primiți sume de bani din partea Parlamentului European. Dacă nu, nu. Pentru cei care ați avut mandat înainte de 2009, ați avea dreptul și la o pensie voluntară suplimentară la care eurodeputații puteau să subscrie. Uh, acesta este de la vârsta de 65 de ani și dacă și de asemenea ar putea să existe uh, drepturi de pensie națională. Acum, în acest caz, trebuie să contactați administrația dumneavoastră națională. Deci, acestea, acestea, aceștia sunt uh, gestionarii de dosar din unitatea mea. Dacă nu îi cunoașteți de dinainte, probabil că îți vei, îi veți cunoaște în momentul începerii exercitării drepturilor, pentru că vor vor ajuta cu uh, rambursarea cheltuielor medicale. Sunt împărțiți pe naționalitate, ei vor fi punctul dumneavoastră principal de contact după ce veți părăsi Parlamentul European. Vedeți aici și e-mailul nostru funcțional, digifins, uh, liniuță fremedmep la Europal Europa EU. Cutia, de, cutia poștală funcțională unde puteți să puneți orice întrebare în legătură cu drepturile dumneavoastră. Aici trebuie să transmiteți informațiile dacă uh, vă schimbați adresa, contul bancar și puteți să-i sunați pe gestionarii de dosar, puteți să le notați numărul de telefon pentru a putea intra în contact uh, facil cu ei după ce vă părăsiți uh, postul. Dacă aveți întrebări după această prezentare, suntem la dispoziția dumneavoastră. Dacă ulterior vreți să ne predați documente la Strasburg, bineînțeles că puteți să mă contactați pe mine. Avem uh, și un birou în clădirea Louis Weiss, unde domnul, doamna Salsa vă, este, vă răspunde la orice întrebări aveți detaliile de contact. Este disponibilă de la ora 9 dimineața până la ora 7 seara, în afară de joi, când călătorește înapoi. De asemenea, aveți portalul eurodeputaților, unde puteți, pe care puteți să-l accesați și unde puteți să puneți întrebări. Atât din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție și aștept orice fel de întrebări din partea dumneavoastră. Mulțumesc, Sune. Îi dau cuvântul uh, doamnei Maria Angeles Martinez. Uh, bună dimineața, sunt uh, șef de unitate al portarului eurodeputaților. Continuăm cu drepturile membrilor. Alocația pentru cheltuieli generale este 4530 de euro pe lună. Uh, alocația va fi plătită în totalitate pentru ultima lună de mandat, iulie, pentru celelalte, pentru celelalte trei luni următoare, august, septembrie, octombrie, veți primi jumătate, 2256 de euro pe lună, cu condiția să fi fost în, uh, în mandat pentru cel puțin șase luni. Vă rog, nu închideți contul dumneavoastră bancar, altfel sumele se vor întoarce la Parlamentul European și, în al doilea rând, eurodeputații care uh, returnau suma neutilizată au posibilitatea să o facă la uh, contul bancar care este pe intranet sau poate fi găsit pe portalul eurodeputaților. În plus, îl găsiți și în broșura cu întrebări frecvente pentru sfârșitul mandatului care a fost, a fost distribuită în căsuțele poștale fizice. În ceea ce privește alocația pentru asistență parlamentară. Suma este vorba de alocația pe care o aveți la dispoziție pentru a-i plăti pe angajați, pe asistenți, fie în Bruxelles, fie în statul dumneavoastră. 24.900 de euro pe lună. Pentru iulie o veți primi uh, proporțional pentru cele două zile așadar, deci 1609,23 euro de cenți. În ceea ce privește călătoriile, întrebarea uh, 38 din 2018 noiembrie, uh, membrii vor fi plătiți pentru călătoria, ultima călătorie legată de prezență, pentru orice călătorii suplimentare există o alocație proporțională 2280 de euro, 88 de cenți pentru luna iulie și Uh, de asemenea o alocație proporțională în călătoria în statele membre pentru iulie. Uh, membrii care au fost realeși vor fi primi, bineînțeles, suma completă. Vă mulțumesc. Acum trecem la al doilea capitol în ceea ce privește staful stafful membrilor. Pre- această prezentare o veți primi prin e-mail la uh, căsuța de e-mail poștală Uh, oficială, deci veți avea toate datele la dispoziție. Pentru asistenții acreditați, APA, Direcția Generală Personal a deschis un birou de informații specific uh, care se numește APA Front Office Unit șefa de unitate, doamna Amparo Gueda, care este prezentă aici în sală, vă poate răspunde la orice fel de întrebări. Maria Angeles, ai cuvântul acum pe această secțiune. Members of, uh... Membrii, colegii de la DG Personal sunt și ei prezenți și au un birou, un birou special pentru asistenții acreditați. Dacă membrii doresc, pot să pună întrebări și acolo la acest birou. E pe coridorul din galerie Nord. Cât despre membrii, avem această imagine care arată cele două feluri de angajați pe care le au membrii și care sunt plățile obligatorii, cele care trebuie neapărat să fie făcute și plătite de Parlamentul European pentru apa, salariu, apoi surplus pentru misiuni și ceea ce ține de formare profesională. Din ce buget se fac aceste plăți? din cel pentru asistenții parlamentarilor. Dacă nu există suficienți bani acolo, atunci Parlamentul European poate plăti pentru alocația pentru, pentru cheltuieli generale. Dacă nu e suficient, atunci se poate trece la sumele de recuperare. Cât despre asistenții locali, pentru angajați, plățile obligatorii sunt salariul până în ultima zi a mandatului membrului, apoi alocația pentru sfârșitul contractului, apoi concediul neluat și orice altfel de cheltuieli obligatorii prevăzute la nivel național. Pentru servicii avem chitanțele, pentru agenți taxele, pentru ce aflați în stadiul de formare avem bursele și misiunile și călătoria înapoi acasă. din alocația pentru asistență, se pot plăti toate acestea și dacă e nevoie din alocația pentru cheltuieli generale. Toate trebuie făcute prin agenții de plăți, ca de obicei. Apoi, am văzut care au fost plățile obligatorii. Sunt toate plățile care pot fi făcute cu condiția să existe încă buget disponibil pentru asistenți avem alocația de instalare și mutare doar dacă această sumă e disponibilă în buget și pentru angajați, pentru cei locali, avem bonusuri, misiuni și formările profesionale. Acum putem trece la partea de logistică, așa că îi dau cuvântul doamnei Emilia Romano. Vă rog. Bună dimineața, sunt Emilia Romano de la IT Support. Printre elementele portabile pe care trebuie să le dați uh, înapoi Parlamentului, ele se ul cartul de vot, cheia de la birou, și dacă ați primit și un iPad sau un laptop. În cazul iPad-urilor și laptopurilor, dacă ați primit un asemenea aparat de la Parlament, până la 20 iunie trebuie să fie dat înapoi acest uh, aparat, dacă, dar mai e posibil și în această săptămână. În cazul în care nu o faceți, Parlamentul poate să ceară compensări. Veți, ați văzut tot acest lucru în comunicarea de la chestori și valoarea reziduală e definită de DJI Tech pentru această aparatură. Pentru majoritatea aparatelor pe care le-ați primit e cam la, la 124 de euro. Puteți să ne contactați în caz că aveți și alte întrebări. Cât despre e-mail, veți avea acces la e-mail pentru următoarele 3 luni Veți primi și un token SMS pentru că în principiu ar trebui să returnați tokenul la MapIT Support până la 28 iunie și veți putea avea acces la intranet în următoarele trei luni. The copies of your email and your file will be deleted. E-mailul și documentele care există acolo vor fi apoi șterse de DJI Tech. Puteți cere să vă fie uh, salvate datele, un backup pentru datele de pe e-mail. Cam atât despre IT. Câte ceva despre arhivele Parlamentului. Misiunea e de a primi și procesa documentele membrilor actuali sau foștilor membri. Dacă doriți, puteți să vă depozitați documentele în această arhivă, arhivă și ele vor fi procesate conform deciziilor, deciziilor relevante ale biroului pe acest subiect. Decizia din martie 2014. Acest proces poate să includă indexare, digitalizare, conversie în documente de tip PDF. Ar trebui să faceți o cerere pentru un asemenea serviciu, o cerere adresată arhivelor Parlamentului. Și vedeți, o aveți pe doamna Sandrin Bone pe care o puteți contacta. Puteți regăsi aceste informații pe prezentarea pe care vă vom trimite-o. Sau mai există și o altă posibilitate să faceți o solicitare prin Secretariatul Asociației pentru foștii membri. Și acolo veți putea vedea ce fel de servicii vă pot oferi aceștia. Ultime observații legate de îndatoririle membrilor. Trebuie să țineți cont de faptul că dumneavoastră în viitoarea poziție de fost membru veți rămâne sub anumite reguli din codul de conduită pentru membrii. În cazul în care veți intra într-o nouă funcție, să spunem de lobbyist sau dacă aveți activități de reprezentare care sunt legate de procesul decizional din Uniunea Europeană, atunci veți fi obligați să informați Parlamentul și în acest caz urmează să se ia o decizie. În cazul unui, unei situații de conflict de interese, Parlamentul are dreptul de a retrage anumite beneficii acordate foștilor membri, printre care și utilizarea badge-ului de MEP cu care se poate intra în instituții. Aceasta ar fi principala consecință care ar decurge de pe urma unor asemenea activități. Și acum îi dau cuvântul lui Elisabeth Fon, care e secretar general pentru Asociația Foștilor Membri, Elizabeth. Mulțumesc, Lorenzo. Bună dimineața. Văd multe fețe cunoscute în această sală. Am avut deja posibilitatea să vă mai dau informații și la reuniuni bilaterale pe care le-am avut cu mulți dintre dumneavoastră. Mă bucur să-l văd și pe domnul Clins, care este un fost membru al asociației. Și, bineînțeles, vă transmit toate cele bune din partea președintelui asociației, domnul Hans-Gerd Pöttering. Îl avem pe vicepreședintele asociației aici alături de noi în sală, dacă doriți să-i adresați întrebări. Consiliul Asociației e format din 10 foști membri ai Parlamentului European. Acești membri sunt aleși în fiecare an în adunarea generală care are loc în aprilie-mai. Cât despre misiune, aș dori să vă spun care sunt obiectivele principale ale asociației, și anume să se îngrijească de relațiile între foștii și actualii europarlamentari, să-i reunească pe aceștia la evenimente sociale, vizite și să promoveze dezbaterile în Uniunea Europeană cu subiectul Uniunii Europene și să ne folosim de experiența pe care au fost europarlamentari pentru a consolida democrația. E un lucru important și îl facem prin activitățile noastre. Care ar fi aceste activități principale și programe? Avem EP2 Campus Program, Universități din toată Europa și și din afara Europei au posibilitatea să invite foști europarlamentari să țină cursuri, prelegeri despre chestiuni legate de Uniunea Europeană. Aveam o, avem o rețea, rețeaua de profesor Jean Monnet, așa că avem și o reprezentare bună și la Florența, la Institutul European și organizăm diferite evenimente cu elevii de liceu, foștii europarlamentari pot să participe și la grupurile de lucru Schumann care au loc la Florența. Și apoi aș mai menționa și activitățile legate de democrație și de alegeri. Noi colaborăm foarte bine cu tot ceea ce se întâmplă în Parlament pe sprijin, pe democrație, așa că încercăm chiar să utilizăm expertiza foștilor europarlamentari. Mai avem apoi vizitele de studiu. Vă voi da un exemplu. La sfârșitul lunii septembrie, septembrie vom merge pentru 5 zile în Georgia. Lista participanților o avem deja, dar vă mai puteți uh, înregistra în caz că cineva renunță. Și apoi o vizită în Finlanda. Organizăm două vizite pe an în țara care e la președinția Consiliului. Așa că vom merge la începutul lunii noiembrie în Finlanda, Înscrierile încă nu s-au deschis și apoi avem diferite seminarii și evenimente. În decembrie, 10 și 11 decembrie, avem reuniunea anuală și seminarul aici în Parlamentul European cu o vizită la Casa Istoriei Europene. Și nu pot să uit, bineînțeles, nici de instrumentele de comunicare. Avem, iată, revista noastră. Aceasta este o copie din decembrie. Subiectul era viitorul Uniunii Europene. Apoi am mai publicat și o altă revistă la 40 aniversarea alegerilor directe pentru Parlamentul European. Bineînțeles, trebuie, a trebuit să re imprimăm această ediție, din păcate, și în acest an am mai publicat și un ghid, Viața după Parlament. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați primit o copie acestui ghid cu câteva informații legate de drepturile pe care le au foștii parlamentari și informații și despre asociație. Avem și o pagină de internet, avem un newsletter electronic și mai avem și o dimensiune internă prin care menținem contactul cu foștii colegi și discutăm cu toate departamentele importante din Parlament. Suntem o punte între administrații și foști europarlamentari atunci când e necesar. De asemenea, mai transmitem și informații care sunt produse de Parlament. Lorenzo menționa la sfârșit accesul la intranet pentru Parlamentul European. Bineînțeles, cei care fac parte din asociație pot să aibă acces la intranetul Parlamentului. Bineînțeles, în colaborare cu serviciul ITEC al Parlamentului. Vă mulțumesc! Mulțumim, Elizabeth! Încă ceva din partea mea. Veți primi nu doar această prezentare, ci și un chestionar legat de această sesiune de informare. Vă mai reamintesc și faptul că dacă nu ați primit această broșură, aceasta e încă disponibilă și aici la Strasburg, pe, porta, pe unde sunt birourile pentru portalul MIP-urilor o broșură care are de-a face cu drepturile pe care le au europarlamentarii la sfârșitul mandatului. Acolo puteți să găsiți toate informațiile. Ceea ce v-am prezentat deja astăzi. Mai avem timp pentru întrebări și răspunsuri. Emilia, am uitat să menționez faptul că puteți să solicitați o adresă de e-mail ca fost membru. Încă definim această procedură, dar puteți să ne contactați și la IT Support și vă vom da asemenea informații. Bine, propun atunci să trecem la întrebări și răspunsuri și apoi colegii de la prezidiu sau cei din sală pot să răspundă. Vă rog. Thank you very much. I'm having just Mulțumesc foarte mult. Două întrebări scurte. Una are de a face cu bejurile. Vor rămâne la mine pentru totdeauna va rămâne sau va trebui să înlocuiesc begiul cu altceva, ceva de tranziție până la viitorul document. E încă valabil acest badge sau am nevoie de unul nou? E valid în continuare. Nu trebuie să schimbați niciun fel de badge. Bine, mulțumesc. Și a doua întrebare. Unde e locul fizic pentru portalul europarlamentarilor? Ne-ați spus deja despre acesta, dar nu cunosc acest, acest termen cu Northern Bridge și așa mai departe. În clădirea LOW 20250 la etajul 2, biroul cu numărul 50. Mulțumesc. O primă întrebare. Pot să vorbesc în limba franceză? Pentru că văd că îi avem pe interpreți alături de noi. Sunt Enrique Calve Chambon fost europarlamentar spaniol din grupul ALDE. O întrebare simplă, nu am înțeles foarte bine, aproape ne-a răspuns la sfârșit colega noastră italiană, însă, până la urmă, după trei luni, ne vom pierde adresa de e-mail, cea cu Parlamentul European, și apoi va trebui să solicităm o nouă adresă. Însă ca fost europarlamentar sau ca membru al asociațiilor foștilor europarlamentari? Și putem avea ambele adrese pe parcursul celor trei luni? Vă rog, bună dimineața, vă mulțumesc. Am o întrebare pentru Elisabeta. Competențele lingvistice în această nouă alcătuire. Eu deja fac parte din asociația foștilor membri de ce fel de competențe lingvistice ar fi nevoie, de exemplu, la Florența. Cu badge-ul acum e clar. Acest badge pe care l-am, cu acesta pot să vin pe viitor în clădiri, dacă am înțeles bine. Și întrebarea mea în acest sens e ce se întâmplă apoi cu serviciile de călătorie? Le putem folosi în continuare șoferii sau trebuie să folosim taxiuri de acum înainte? Cam acestea sunt lucrurile care m-ar interesa, competențele lingvistice pentru foștii membri. Mulțumesc! Mulțumesc! Am o întrebare legate de cifre, am primit o chitanță ieri de la niște servicii și totul ar trebui să se facă în august, mai, dar în august, în august deja mandatul a expirat și atunci ce se întâmplă cu asemenea plăți care trebuie făcute în, în luna august? What kind of uh, invoices did you submit? Ce fel de documente, ce fel de chitanțe ați trimis pentru asist pentru asistenți acreditați sau asistenți locali. Pentru asistenți locali și servicii în țara natală. Uh, Vă mulțumesc. Cu data de Brexit, 29 martie, spuneam departamentului IT că laptopul care mi-a fost dat trebuie să fie dat înapoi. Și ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat că totul s-a raportat ca fiind un furt și încă nu am putut să primesc un răspuns. Ce s-a întâmplat cu acel laptop? Când ne spuneați despre valoarea acestor echipamente, aș putea primi clarificări dacă acest laptop e încă raportat ca furat și sunt răspunzătoare pentru el sau nu. Propun să trecem acum la răspunsuri și Emilia câteva întrebări. Oui, pour la question. Ca să răspund întrebării despre adresa de e-mail. În funcție de solicitarea dumneavoastră, puteți aveți o adresă de e-mail De altfel, înainte să treacă cele trei luni, când nu mai aveți dreptul la o adresă de uh, deputat uh, european, puteți să solicitați o adresă de e-mail cu prenumele dumneavoastră, numele dumneavoastră de familie, ad fm de la former member și rest uh, europal.eu. Deci nu trebuie să faceți parte din asociația foștilor membri ca să aveți dreptul la o adresă de e-mail de fost membru. Sper că e clar răspunsul meu. Da, dar cui trebuie să fac solicitarea și când? Tocmai stabilim procedura. Deocamdată puteți să trimiteți un e-mail la MEP IT Support și în momentul în care procedura va fi clară, toate detaliile vă vor fi comunicate la următoarea reuniune sau și pe e-mail. În ce privește laptopul, cel care a fost declarat pierdut, nu o să vi se ceară să plătiți nimic. Elisabeta? În ceea ce privește competențele lingvistice, aș vrea să vă înștiințez că programul campusului are loc peste tot în Europa. De exemplu, anul acesta am avut uh, o zile de mm, universității de vară și în Statele Unite. Ce contează este dacă uh, cunoașteți engleza. Depinde, bineînțeles, și de universitatea care organizează programul, dar limbile cerute sunt neapărat engleza și dacă organizatoarea este o universitate din Germania, atunci este bine să știi și germana. Dar programele în general se desfășoară în limba engleză, chiar dacă au loc în țările din Est sau în alte state europene, uh, sunt programele jamone. Încercăm, bineînțeles, să avem și alte limbi disponibile, franceză sau germană, dar vă rog să aveți în vedere că engleza este foarte solicitată. Armin Meichmer, care este director pentru logistică, va răspunde la cealaltă întrebare. Auf die Frage von Frau Mulțumesc, Lorenzo. La întrebarea doamnei Rodust, în ceea ce privește serviciile cu șoferi, acestea vă mai stau la dispoziție și astăzi, dar după aceea nu, nu avem capacitățile necesare. Sper că înțelegeți. Thank you and... Uh... Mulțumesc și la ultima întrebare, apropo de plata ultimelor facturi, ele, în mod normal, vor fi tratate în zilele acestea. 15 iulie este data limită și apoi sfârșitul lunii iulie, 30 iulie și următorul va fi 15 august. Deci, în ce privește tratarea facturilor respective, dacă nu vor fi luate în calcul până pe 15 iulie, probabil că vor fi luate în calcul până pe 30 iulie. Altă întrebare. Am înțeles bine că în ceea ce privește pensia după 63 de ani, 5,5% indemnizații, e vorba despre un, o cifră brută sau netă? Țin în continuare adresa de e-mail Eh, dacă folosim în continuare adresa de e mail trebuie să predăm tokenul astăzi vom primi un alt token eh, tranzitoriu pentru cele trei luni în care vom folosi în continuare adresa de e mail pentru că nu ne putem loga de acasă fără token deci care va fi procedura cu tokenul? și a doua întrebare vreau doar să verific dacă am înțeles corect vom primi uh, salariul pe luna iulie și indemnizația începe să curgă din luna august adică până la sfârșitul lunii decembrie vom primi indemnizația aș vrea să știu exact perioada când se termină această plată a alocației tranzitorii. mulțumesc. Ja mam pytanie. Składaliśmy rozliczenia kursów językowych, podróży i na przykład na... Avem deja, am trimis deja chitanțele pentru cursurile de limbă și călătorii și pe plicuri avem ca adresă adresa biroului nostru, dar aceste birouri în curând nu le vom mai avea. Și atunci, la ce fel de adresă vor fi trimis, va fi trimisă corespondența? Pe adresa de e-mail? sau pentru documentele care nu au fost încă transmise, trebuie să schimbăm noi adresa? Mulțumesc. Can you repeat, please? Puteți repetați, vă rog, uh, numărul biroului din Lău? Ehm, da, în ceea ce mă privește, eu aș fi vrut să știu următoarele. În fiecare an beneficiam de cursuri de limbă în luna august. Dar nu am primit încă indemnizația pentru anul acesta mm, specială pentru cursurile de limbă. Mai am timp să o solicit? Ar fi trebuit să o solicit mai devreme. Uh, cum sunt organizate misiunile de observare a alegerilor de către Asociația Foștilor Deputați? Cine plătește această deplasare? Ce criterii sunt folosite pentru ca să putem face parte din aceste misiuni? Si, buongiorno. Bună ziua! Am o întrebare apropo de adresa de e-mail. Vreau să înțeleg dacă această nouă adresă de e-mail cea uh, pentru foști membri. Se va redirecționa poșta electronică uh, către noua adresă de e-mail, uh, dacă mai sunt trimise mesaje către vechea adresă și o altă întrebare legată tot de adresa de e-mail. După trei luni de zile, putem să cerem uh, o salvgardare a poștei electronice pe lângă serviciile de high-tech pentru această perioadă de trei luni. Pe pagina web, pe care fiecare o avem în calitatea noastră de deputat, ce se întâmplă cu ea? Aceasta rămâne valabilă și cu tot ceea ce s-a publicat pe ea sau ce se întâmplă? Nu știu dacă ați spus deja pentru că am ajuns în întârziere, dar mai am două întrebări foarte rapide. Apropo de ceea ce spunea și colega despre cursurile de limbă, dacă cumva uh, ori prin intermediul Asociației Foștilor uh, Eurodeputați, fie prin folosirea fondului pentru limbi, dacă mai putem beneficia de un curs de limbă, chiar și în calitate de foști membri, Mulți dintre noi uh, nu au putut să folosească acest buget uh, pentru că erau foarte ocupați, dar acum uh, am dorit să beneficiem de el și să facem cursul de limbă. Altă întrebare. În momentul în care vom împlini 63 de ani, suntem contactați de către administrația Parlamentului sau trebuie noi să solicităm pensia? Și îmi cer scuze dacă abuz de răbdarea dumneavoastră, vreau să știu noi până când spun, suntem deputați. Cineva a spus că până la 9.45 astăzi, dar eu nu sunt sigură. Thanks. Very short Mulțumesc. Pot să-mi citesc uh, mesajele de e-mail mâine fără token sau îmi trebuie imediat un token? Uh, thank you. Uh... Mulțumesc. putem să returnăm mașinile aici la Strasburg. In Brussels. And the third? Mă scuzați, dacă putem să ne returnăm uh, cardurile de vot aici la Strasburg, dacă putem să le dăm. Și vreau de asemenea să știu dacă, în calitate de membru a Asociației Foștilor Deputați, voi mai avea acces la biblioteca Parlamentului. Mulțumesc! În, încă o întrebare. Când Maria a prezentat, n-am fost nu am fost atentă. în ceea ce privește cheltuielile de deplasare, ultima cheltuială uh, rambursată de deplasare este cea de astăzi, să ne întoarcem acasă, sau mai avem dreptul și pe perioada tranzitorie? Câteva răspunsuri acum biroul. Unde se află biroul pentru portalul uh, deputaților? Clădirea Low, Louis Weiss, etajul 2, biroul 50. Până când deputații europeni Până la 9.59 durează mandatul dumneavoastră, deci până când începe uh, adunarea constitutivă. Așadar, sune în ceea ce privește salariul. Dacă s-ar putea ca vorbitorul să-și aprindă microfonul lui, ar fi mai bine. Deci, primiți salariul până în luna iulie, după care aveți această perioadă de tranziție uh, până la sfârșitul lunii ianuarie. Deci răspunsul este că până pe 31 ianuarie 2020 primiți salariul. În ceea ce privește pensia, 3,5% este calculat după salariul brut, nu net și va depinde de salarul brut al unui membru în momentul în care, vă, în momentul în care ieșiți la pensie. Dacă trebuie să faceți cerere pentru pensie, da, într-adevăr, e foarte important să um, ne transmiteți um, adresa dumneavoastră și numerele dumneavoastră de telefon actualizate ca să vă putem contacta. De aceea vă sfătuim să aveți întotdeauna adrese de e-mail și adresă fizică la care să vă putem contacta și să vă aducem aminte că um, de la data de aveți dreptul la pensie, dar oricum trebuie să o solicitați. Emilia? În ceea ce privește tokenul, puteți să cereți un uh, token SMS la biroul informatic în clădirea Flynn. În ceea ce privește adresa de e-mail a Parlamentului, Adresa de e-mail actuală va fi ștearsă după trei luni de pe serverele Parlamentului, deci putem să programăm un mesaj de auto-reply, dar care va dura doar trei luni de zile pentru a redirecționa către noua adresă de e-mail. Deci doar timp de trei luni de zile va exista acest uh, mesaj de uh, reply. Puteți să aveți acces la e-mailul dumneavoastră prin smartphone sau de pe calculatoarele Parlamentului în următoarele trei luni. Elizabeta Fonc, mulțumesc. S-a pus o întrebare legată de observarea alegerilor. <clears throat> Asociația poate să organizeze asemenea um, echipe de organizare a alegerilor și colaborăm și cu OSCE-ul pentru asemenea misiuni. În momentul în care primim astfel de informații, le trimitem membrilor. Uneori există și sesiuni de training uh, pentru foștii deputați. Nu este neapărat grupul nostru țintă principal, dar dacă astfel de sesiuni de training au loc, vă înștiințăm și apoi vă spunem pentru că trebuie să mă registrați într-o bază de date. Există două baze de date și uneori este greu uh, uh, mm, uh, pentru foștii deputați uh, să găsească site-ul ca să actualizeze datele, dar este obligatoriu și dumneavoastră trebuie să vă actualizați datele pentru că sunt date confidențiale, nu putem să o facem noi, dar bineînțeles vă putem da o mână de ajutor după care cooperăm și cu Parlamentul European. Foștii deputați, bineînțeles, nu pot să facă parte din misiunile oficiale ale Parlamentului de observare a legilor, însă se pot implica în activitatea de follow-up de după alegeri, ceea ce este, bineînțeles, un aspect cheie și de aceea trebuie să mențineți legătura cu asociația noastră. Vă informăm că pe viitor colaborăm cu Global Campus of Human Rights, care mm, e, um, se află la Veneția și care de asemenea organizează sesiuni de formare. Trebuie să se beneficiați de ceva experiență. Există foști deputați care vin la mine și îmi spune vreau să particip la misiuni de observare a alegerilor. Da, puteți, dar totuși trebuie să fi avut ceva experiență în acest domeniu, adică să fi făcut deja așa ceva în timpul mandatului dumneavoastră de eurodeputat. Asociația per se nu organizează misiuni de observare a alegerilor din motive evidente. Cum spuneam, avem parteneri uh, precum Comisia Europeană, uh, OSCE-ul sau uh, um, Institutul Național pentru Democrație, organizații internaționale care ne trimit și nouă informații și solicită dacă foști deputați cu experiență pot să participe la asemenea misiuni. O altă întrebare despre accesul la biblioteca Parlamentului European, da, bineînțeles, majoritatea documentelor oricum sunt disponibile și în format electronic. O avem pe doamna Kovacev și doamna Berder, uh, doi foști chestori. Dumnezeu ei a fost foarte activă, a încercat să extindă accesul la librărie, la Biblioteca Parlamentului uh, pentru publicul larg, de altfel nu doar pentru foștii deputați și puteți aveți acces inclusiv la ziare. Noi, asociația, încercăm, bineînțeles, să, să um, facem ca acest acces să fie disponibil și pe viitor, dar uh, e nevoie de finanțare. Am să rog pe domnul Oliver Martin Leon să răspundă la întrebarea cu privire la training și ultima călătorie înapoi acasă. În ceea ce privește cheltuielile cu trainingul, dacă un fost deputat pot să, poate să mai aibă acces la acest buget, din păcate nu. Cursurile de limbă și cursurile de uh, training informatic nu sunt rambursate decât pentru deputații care au mandat activ. Uh, um, iar în ceea ce privește uh, poșta care era direcționată la birourile dumneavoastră, uh, aceasta va putea apoi să fie retrimisă către noua adresă pe care o veți comunica. Apropo de călătorie, ultima călătorie trebuie să fie azi sau mâine înapoi acasă, Regula întotdeauna este aceeași, uh, articolul 17.6 uh, din măsurile de implementare, deci, care spune că nu puteți aveți decât o întrerupe de o zi. Deci cheltuielile sunt plătite doar dacă sunt uh, direct legate de activitățile oficiale. Dacă ați semnat lista de prezențe astăzi, atunci puteți aveți doar întrerupere de o zi. După această dată, deci după data de mâine, nu va fi rambursată cheltuiala cu întorsul acasă. Uh, s-a pus întrebarea dacă profilul pe Europarl poate să mai fie consultat. Da, aceste pagini web pot să mai fie consultate, dar se spune clar că e vorba despre fosta legislatură. În ceea ce privește uh, returnarea uh, cardului de vot și a cardului de identitate belgean, puteți să mergeți la unitatea administrativă a membrilor care se află sub uh, hemiciclu acolo unde mergeți să vă luați uh, cardul de vot din Strasburg, uh, pot, puteți să-l dați și înapoi. Cred că am răspuns la toate întrebările. Mai sunt întrebări? A, câteva minute. A, da. Jeżeli złożyliśmy dokumenty do rozliczenia finansowego. Întrebarea mea era dacă am dat adresa biroului nostru și biroul nu mai există fizic. Când am dat această adresă ca să ne fie trimise documente, ce se întâmplă atunci? Unde ajung aceste documente? Să presupunem că este o problemă cu ele. Eu încă nu am aranjat nimic pentru cursurile de uh, limbă, dar mi-aș dori să particip la ele și să mi se trimite informații. Deci, uh, unde vor fi trimise aceste uh, mesaje? Yeah, just a quick, I just want to clar- clarify. Scurt întrebare. O clarificare în legătură cu facturile pentru ultima lună, iulie. Aceste facturi sunt procesate separat sau din bugetul actual care se termină în data de 2 iulie? O întrebare practică de informatică. Dacă decid să păstrez vechiul meu laptop, pot, pot să folosesc uh, numele de utilizator uh, în mod permanent? Emilia? Numele de utilizator rămâne același, puteți să-l utilizați în următoarele trei luni. Vreți să folosiți laptopul Parlamentului? Voi reveni la dumneavoastră după sesiune personal. Oliver? În ceea ce privește facturile pe care le-ați transmis pentru cheltuieli de formare, acestea vor fi rambursate în săptămânile viitoare împreună cu cheltuielile de călătorie pentru sesiunea actuală. Nu înseamnă că nu veți primi aceste sume. În ceea ce privește documentele regionale, vă transmit, vă trimit la colegii mei de la Direcția Generală INLO în legătură cu poșta, uh, scrisorile fizice cum, care vor fi, vor fi transmise. În ceea ce privește facturile, acestea vor fi plătite din uh, bugetul uh, uh, prorata pe luna iulie, deci doar două, două zile. Ultima întrebare? Rimborsi. Apropo de rambursări, vreau să știu. Eu încă trebuie să prezint facturile pentru indemnizația la kilometru. Mi s-a spus că mai am timp. Da. Have to, to close. Da, mă tem că trebuie să încheiem această sesiune. Vă mulțumesc pentru prezență. Da, mă scuzați, nu v-am văzut. Da, um, o întrebare pentru Elisabeta, puteți să ne spuneți câți noi eurodeputați deja avem? Avem 200 uh, de membri care s-au alăturat asociației și dacă vă interesează să vă alăturați asoci- asociației, formularul este pe masă în spatele sălii. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Dați-mi voie ca în numele colegilor mei și administrației Parlamentului să vă exprim plăcerea de a fi lucrat cu dumneavoastră în acest mandat. Vă urăm uh, o călătorie plăcută înapoi și uh, mult succes în cariera dumneavoastră și în viața dumneavoastră